tematice principale din această adunare. Votul va, loc, va avea loc mâine la prânz. Acum, declarația scrisă numărul 1 de pe 2009, prezentată de deputații care vor să sprijine organizarea de uh, jocuri uh, olimpice, a primit numărul de semnături necesare și uh, va fi uh, retransmisă semnatarilor conform votului din 5 mai 2009. Trecem acum la declarația Consiliului și a Comisiei în ce privește situația din Republica Moldova, dar cred că domnul Watson dorește să ne atragă atenția în uh, în ce privește prezența în hemiciclu a um, um, personalități din Moldova. Da, domnule președinte,